meine sehr geehrten damen und herren! ich nehme die sitzung wieder auf und ich darf sie bitten. dragi colegi haideți să începem sesiunea de vot vă rog frumos să luați loc. încă o dată vă rog să luați loc. meine damen und herren wir setzen die sitzung fort. doamnelor și domnilor reluăm uh, sesiunea plenară și uh, vreau să vă spun că declarația scrisă în ceea ce privește uh, combaterea sclerozei multiple în Europa